are cuvântul. Lo primero, lo primero que quiero decir, señora presidenta. Primul lucru pe care vreau să-l spun, doamnă președinte, Képviselő asszony, képviselő asszony, fejezze be a kiabálást! Președinta intervine. Doamnă, vă rog să încetați să nu mai strigați și să respectați această cameră. Doamnă, stimată eurodeputat, vorbește președinta adresându-se unei doamne din sală care strigă, fără microfon. Señora presidenta. Señora presidenta. Igen, képviselő asszony, folytassa. Usted debe proteger. Președinta, vă rog, doamna Valenciano. Doamna președinte, dumneavoastră ar trebui să protejați eurodeputații atunci când aceștia iau cuvântul nu le-ați explicat uh, grupului FTD ce, uh, cum trebuie să se comporte. Ei au încercat să întrerupă dezbaterea privind situația din Burundi, o țară unde oamenii mor pentru democrație și asta e o rușine. Grupul FDD, uh, ceea ce au făcut ei, e o rușine pentru Parlamentul acesta. Köszönöm képviselő asszony, akkor járunk el a leg... Președinta, vă mulțumesc, doamnă. Cred că cea mai bună modalitate de a merge mai departe ar fi să continuăm cu o dezbatere calmă. Deci, doamna Valenciano are cuvântul pentru trei minute. Nosotros deseamos que se celebren elecciones democráticas en Burundi. Doamna Valenciano, noi ne dorim alegeri democratice în Burundi. Însă, din păcate, condițiile pentru aceasta nu au fost îndeplinite. Alegerile din Burundi vor fi foarte importante pentru această țară și și pentru întreaga regiune. Și vreau să felicit munca făcută de reprezentanța Uniunii Europene în Burundi, munca ambasadorului de acolo, a înalte reprezentante, a observatorilor tehnici și a colegului nostru David Martin. Munca lor au făcut posibilă evaluarea situației din această țară, situație în care opoziția este hărțuită, unde mass media liberă este blocată. E o situație imposibilă. Mai mult de 40 de oameni au murit în protestele recente și numărul de refugiați care au ieșit în țările învecinate este undeva la 100 de mii oameni care fug de represiune și responsabilul este președintele. Președintele acestei țări a violat, a încălcat în mod clar acordurile de la Arușa și se pare că interesele lui sunt mai presus de viața și binele cetățenilor țăi. A călcat în picioare Constituția și acordurile de la Arușa și Uniunea Europeană trebuie să se mențină pe o poziție fermă. Dacă suntem de acord că președintele nu mai poate să se înscrie, să-și înscrie candidatura la alegeri, atunci el trebuie să accepte acest lucru. Din păcate, situația s-a înrăutățit și nimeni n-a reușit să oprească acest proces, dar trebuie să facem ceva pentru că oamenii mor acolo. Totuși, colegii noștri de la EFDD consideră că această chestiune nu e una deloc importantă. Dar noi trebuie să ne concentrăm fondurile pentru a susține societatea civilă și pe toți cei care încearcă să apere acordurile de la Arusha, în Burundi. Banii europeni ar trebui să fie folosiți pentru a susține societatea civilă de acolo. De asemenea, ar trebui să întreprindem măsuri restrictive, să nu mai acordăm vize uh, elitei din Burundi, care nu face decât să împiedice dezvoltarea democratică. Ar trebui de asemenea să li se înghețe conturile și celor din Burundi care poate au văzut ce s-a întâmplat uh, aici, în această după-amiază, vreau să le spun că uh, ne este rușine de, de ce s-a întâmplat aici. Cei de la FDD sunt colegi ai noștri care nu cred în democrație, care uh, uh, au făcut aici o, o mascaradă de dezbatere democratică. Eu sper că oamenii din Burundi vor ști că există anumite grupuri politice care au venit aici pentru a distruge um, Uniunea Europeană, iar uh, noi, celelalte grupuri, dorim să susținem valorile europene, printre care și solidaritatea. Mulțumesc! Președinta, mulțumesc, doamnă! pentru această declarație. Urmează domnul Tălicca, un minut. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să îmi cer scuze față de vizitatorii din galerie, pentru că astăzi n-ați asistat la cel mai bun exemplu de cultură politică uh, atunci când eu am susținut continuarea dezbaterii uh, pe problemele cu care se confruntă Burundi, probleme foarte grave am fost numit fascist, iar cel care a făcut-o nici măcar nu a avut bărbăția să dea ochii cu mine după aceea să-și ceară scuze. Pot să spun, doamnă președinte, că am primit uh, informații relevante legate de măsurile pe care le ia Uniunea Europeană. Uh, eu uh, aș dori să transmiteți, doamne Mogherin, următorul mesaj, și anume că măsurile pe care le luăm noi în cadrul politicii comune de securitate și apărare uh, ar putea să pună presiune pe regim și pe președinte pentru ca situația să nu se deterioreze. E ceva ce mi-a lipsit din prezentarea dumneavoastră. Înțeleg că dumneavoastră ați transmis doar informația, însă avem totuși o politică de securitate și de apărare comună având în vedere uh, deteriorarea uh, situației uh, din Burundi, exact de asta avem nevoie, de acest gen de presiune. Mulțumesc. Următorul vorbitor este doamna López Bermejo. Un minut. Gracias, președinte. Mulțumesc, doamna președintă. Situația din Burundi este într-adevăr deosebit de gravă. Cum se întâmplă adesea cu Africa, mass media din Occident neglijează această criză. Statele europene au primit mai bine de 100 de mii Statele învecinate au primit mai bine de 100 de mii de refugiați în ultimele zile. Sunt state acolo care se încăpățânează să refuze dreptul de azil vecinilor lor. Adesea, lumea sângerează din cauza indiferenței Uniunii Europene. e important să se acorde asistență financiară și ONG-urilor, dar acest lucru nu este suficient. Nu putem să acceptăm ca interesele comerciale sau geostrategice să aibă precedență în raport cu supraviețuirea cetățenilor din statele africane. Resursele din acea parte a lumii merg într-o singură direcție, armele din Europa merg în cealaltă direcție. Trebuie să găsim o soluție la acest conflict prin dialogul între părțile implicate cu medierea Uniunii Africane în încercarea de a stabiliza această țară. Mulțumim, spune doamna președintă. Doamna Sargentini, un minut și jumătate. Dank u, voorzitter. Nou, laten we dan één licht. Mulțumesc, doamnă președintă. Cine ar fi crezut că atât de mulți oameni ar fi interesați de dezbatere privind situația din Burundi? Mă bucur că sunt uh, mulți colegi în sală în momentul uh, acesta. Eu tocmai vreau să plec într-o uh, misiune de observare a alegerilor împreună cu David Martin și, într-adevăr, aveam senzația că vor exista provocări, dar în câteva zile, în, în decurs de două zile, totul s-a răsturnat. Situația a luat o întărsătură dezastroasă. Pe 29 iunie trebuie să se organizeze alegerile parlamentare și uh, Uh, acest lucru va fi absolut imposibil. Noi am putea, în teorie, să mergem în continuare în misiunea de observare a alegerilor, dar cred că dacă s-ar ține alegerile în momentul de față, violențele ar fi foarte puternice și probabil că acest lucru ne-ar împiedica să mergem. Este o criză a refugiaților acolo, există miliții care miliții locale care uh, sunt responsabile de violență și uh, distrugeri. Întrebarea este ce putem să facem în uh, privința acestor miliții care sunt împotriva regimului? Ce putem să facem atunci când lucrurile au scăpat de sub control atât de tare într-o perioadă atât de scurtă de timp? Mi se pare foarte regretabil, dar nu cred că vom putea să mergem să observăm aceste alegeri dacă au loc. Mulțumesc, spune președinta. Și acum, doamna McEwen, trei minute doamnă președinte. Mai întâi aș dori să mă alătur uh, celor spuse de doamna Valenciano. Uh, aud în sală unii oameni uh, vorbim despre ce s-a întâmplat cu bunicilor acum 60-70 de ani, însă, din păcate, tortura și uh, alte forme de violență reprezintă prezentul în Burundi. De asta suntem noi aici. Și mă întrebare ce ar putea gândi oamenii din Burundi văzând că discuția despre țara lor se transformă uh, într-o ocazie pentru ca unii să-și demonstreze mușchii la modul uh, politic. Uh, Sper că unii dintre dumneavoastră care stați în partea aceea a sălii vă veți gândi uh, mai bine la ce se întâmplă cu Burundi, pentru că situația de acolo este foarte importantă. Până la urmă vorbim despre uh, oamenii care locuiesc acolo și despre dorința lor de a trăi într-o democrație uh, ca cea pe care o uh, avem noi. Îmi cer scuze în numele acestei instituții, doamnă. Uh, președinte, pentru că intenția a fost să discute toate aspectele situației grave din uh, Burundi. De când am vorbit ultima dată despre această țară, lucrurile nu s-au îmbunătățit. Ca președinte uh, al, uh, a comisiei uh, care se ocupă cu uh, drepturile omului, pot să spun că uh, am primit tot felul de notificări legate de abuzuri, uh, despre intimidare, despre tortură, despre acțiunile miliților și toate al, celelalte aspecte la care s au referit uh, colegii. Știm că sunt foarte multe greutăți cu care care se confruntă oamenii cauzate de instabilitatea din această țară. Sunt oameni care pleacă din țară, trec dincolo de frontiere. Mă bucur ca președinte al uh, Comisiei uh, că am um, sporit ajutoarele umanitare spre subire de cei din UKIP care nu consideră că acestea sunt uh, esențiale. Luna trecută, comisarul Mimița mi-a uh, spus că Uniunea Europeană este un donator major pentru uh, Burundi, o țară aflată la poziția 180 din 187 de țări uh, în ceea ce privește indexul său de dezvoltare. Știu că unii spun că ar trebui să continuăm să ajutăm această țară în această perioadă. Eu nu cred că săracii ar trebui să plătească vreodată prețul nebuniei propriului guvern, însă ar trebui să reamintim guvernului din uh, Burundi despre responsabilitățile sale în ceea ce privește drepturile omului în conformitate cu acordul de la Cotonou și trebuie să le amintim că Consiliul a adoptat uh, concluzii în legătură cu acest subiect pe 18 mai. Prin urmare, ar trebui să le fie foarte clar faptul că noi ne gândim exact ce putem face pentru că ne dorim ca aceste alegeri să aibă loc. Și în cele din urmă aș dori să mă alătur și altor colegi colegi uh, care uh, au lăudat uh, munca observatorului nostru șef, David Martin. Cu toții ne dorim democrație, în Burundi ne dorim ca alegerile să aibă loc în condiții decente. Mai sunt câteva săptămâni în care putem îndrepta lucrurile, prin urmare pot să spun că sper că guvernul din Burundi urmărește această dezbatere de astăzi, ascultă ceea ce se spune și că va acționa în consecință. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim, doamnă! Doamna Bestera, următorul uh, vorbitor pentru un minut. Señor comisario. Mulțumesc, uh, doamna președinte, domnule comisar. S-a spus că forțele coloniale belgiene desemnau Burundiul ca Urundi, Burunda, cealaltă Ruanda. Recentul război civil de până în 2005 a făcut 300.000 de morți ca rezultat al confruntărilor între comunitățile Hutu și Tutsi, însemnat sărăcie și exil pentru multe persoane. Este Burundi, într-adevăr, cealaltă Rwanda? Chestiunea una de ordin politic, rezultatul încercării președintelui de a rămâne la putere în ciuda acordului de la Arusha. N-are oare Europa chiar nimic de spus? Conflictul din Burundi nu este etnic, este și politic. Cu 10 ani în urmă, Kofi Annan se plângea de lipsa de acțiune a comunității europene, comunității internaționale, care a dus la 800.000 de morți în zonă. Acum trebuie să punem lucrurile în mișcare pentru a pune capăt situației din Burundi. Uh, am fost pasivi odată destul. A doua oară nu ne mai putem permite să facem așa ceva, ar fi criminal. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Cu aceasta se încheie lista intervențiilor din partea membrilor Parlamentului, dar avem componenta Catch the Eye, intervenții spontane. Domnul Caputo are cuvântul. Grazie, președinte. Purtroppo quest'Aula è costretta ad occuparsi nuovamente. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul European uh, este îngrijorat de situația din Burundi, pentru că aceasta este foarte gravă. Un jurnalist a fost uh, arestat uh, în ianuarie de către regim și în ultimele luni președintele a părăsit țara și se pare că alegerile, dacă vor avea loc, vor avea loc într-un context de violențe puternice mulți oameni au fost arestați și mai mult de 200 de mii de oameni au fugit din Burundi deja. Multe ONG-uri și-au exprimat uh, îngrijorări foarte serioase cu privire la încercarea președintelui de a obține un al treilea mandat la alegerile care vor urma. S-au uh, exprimat uh, multe critici din partea uh, tuturor guvernelor din lume și a guvernelor din vecinătate. Uh, Trebuie să ne facem vocea auzită foarte clar și trebuie să ne asigurăm că această spirală a violențelor în această mică țară este, uh, ajunge la un sfârșit. Mulțumesc, Dumnezeu, domnul Marias. Mulțumesc, doamnă președinte. Din nou, purtăm o dezbatere despre Burundi. Am avertizat deja că există o problemă cu acest conflict în care președintele își dorește un al treilea uh, mandat iar încălcarea uh, acordurilor de la Arușa a dus la o escaladare a uh, conflictului. Se prefigurează un nou război uh, etnic, sute de mii de persoane pleacă din țară în țările vecine încercând să supraviețuiască. Putem vedea care sunt atacurile la adresa opoziției, iar viitoarele alegeri nu aduc o garanție a democrației. Violențele împotriva opozanților regimului sunt la ordinea zilei. Trebuie așadar ca comunitatea uh, internațională și Uniunea Europeană să lanseze inițiative. Trebuie ca Uniunea Europeană să își uh, întrerupă ajutorul pentru dezvoltare acordat uh, acestei țări și să-și consacre fondurile pentru a-i susține pe refugiații din Burundi. Mulțumesc! Domnul Iacovcici, domnul președinte, Domnule comisar, chestiunea este una. Asistăm la începutul unui nou război civil. Se întrevede un haos total acolo care s-ar putea răspândi și în țările învecinate. Asta e întrebarea și ar mai fi una ce mecanisme, ce instrumente avem la dispoziție pentru a împiedica izbucnirea unui război civil în Burundi și în același timp răspândirea conflictului în țările vecine. Se urmează să aibă loc alegeri și în țările din vecinătate. Sigur, noi trebuie să ne asigurăm că domnul președinte în Curunziza nu ajunge să, aibă, să candideze pentru un al treilea mandat. Cred că aceasta este singura posibilitate de a merge mai departe, dacă nu vrem un nou război civil acolo. Domnul Frunzuliță, are cuvântul. Uh, Madam President. In Africa, history repeats it. Mulțumesc, domnule președinte. În Africa, istoria se repetă. Un alt președinte care vede că îi se apropie sfârșitul puterii încearcă să modifice Constituția pentru a rămâne capul statului. Rezultatul este o revoltă a armatei și a populației, o lovitură de stat sau război civil. Acum Burundi a ajuns în această situație. Vreau să laud uh, curajul jurnaliștilor independenți, mai ales uh, cei de la um, Ivacu Weekly Magazine, care au declarat în editorial că trebuie să reziste chiar dacă sunt uh, uh, uh, obiectul represiunii. Acest conflict nu este acceptabil și um, conflictele interne afectează această populație care este deja devastată, unei țări care este deva, deja devastată de foamete, afectează și mai mult oamenii. Trebuie să transmitem doamnei Mogherini că Uniunea Europeană trebuie să acționeze, să intervină pentru a pune capăt acestei situații imposibile. Mulțumesc! Arena képviselő asszonynak adok szót. Da, acum cuvântul doamnei Arena. Je, me joins à tous euh, mes collègues. Mă alătur tuturor colegilor uh, care și-au manifestat solidaritatea pentru poporul din Burundi. Decizia luată de Uniunea Africană de a amâna alegerile cu o lună și jumătate nu poate fi considerată ca una satisfăcătoare, pentru că condițiile pentru organizarea alegerilor nu sunt deloc îndeplinite. Și asta pentru că CNI uh, nu există, pentru că mass media nu uh, există, pentru că nu există uh, pluralism politic. Trebuie să uh, lucrăm cu comunitatea internațională, uh, să ne acționăm contactele diplomatice, însă avem și alte instrumente, să reorientăm ajutoarele spre societatea civilă și să aplicăm chiar sancțiuni individuale, care ar putea fi următoarele, să uh, interzicem mobilitatea refuzând vizele Uh, și, de asemenea, uh, să urmărim persoanele care sunt uh, responsabile de infracțiuni în Burundi astăzi. Mulțumesc! Aș dori acum să dau cuvântul domnului Bogdanov. Văd că sunteți din nou în sală. Doream să dau cuvântul mai devreme, dar o fac acum un minut. Oh, you have the floor. Sì, io farò un intervento poi... Io uh, aș avea o intervenție puțin diferită de cele de până acum. Nu cred că multor europeni le pasă de Burundi. Europenii cred că Europa ar trebui să facă lucruri importante pentru europeni. Bine, îmi pare rău că mor oameni în Burundi, dar nu cred că europenilor le pasă. De ce nu vorbim de sinuciderile din Europa, de firmele care nu funcționează, de faptul că economia e un dezastru, că guvernele sunt un dezastru? că vin migranți ilegali, grămezi și nu facem nimic. Haideți să facem ceva unde putem face ceva. Noi tot vorbim, uh, dar de ce nu îi salvăm pe cei din Mediterana? Sunt multe lucruri despre care nu vorbim. Imigranți, ilegali, în stânga și în dreapta. Noi tot vorbim de ce se întâmplă în Africa, dar haideți să vorbim de ce trebuie făcut în Europa, de tineri, de bătrâni, firme, întreprinzători, toată lumea strigă să facem ceva și noi vorbim de Burundi. Nu ne pasă de Burundi. De ce vorbim de Burundi? Noi vrem un viitor pentru Europa. Să vă fie rușine. Stimați colegi, cu aceasta se încheie intervențiile. Dau acum cuvântul domnului comisar Navracici, care va răspunde la comentariile auzite până acum. I think we need... Doamnă președinte, estimați eurodeputați, da, cred că trebuie să fim solidari cu poporul burundez, uh, pentru că această situație este atât de dezastroasă, atât de complicată și vă înțeleg uh, pe deplin îngrijorările și sunt deschis uh, la propunerile dumneavoastră pe care le voi transmite în alte reprezentante doamnei Mogherini. Dar situația este atât de volatilă, atât de incertă, trebuie să păstrăm pe masă toate opțiunile posibile, ceea ce înseamnă în mod specific că trebuie să ne gândim la consultări conform articolului 96 din acordul de la Cotonou și uh, măsuri care ar trebui luate, uh, inclusiv asistență financiară. Trebuie să luăm în considerare și posibilitatea de a utiliza măsuri uh, PESC printre diversele opțiuni uh, pe care le avem la dispoziție, așa cum uh, a spus și eurodeputatul Telicca. Dar cred că trebuie în momentul acesta să avem ca prioritate dialogul politic pentru găsirea unei soluții pașnice și de aceea susținem uh, Uniunea uh, Africană și Comunitatea Africii de Est care încearcă să găsească o soluție. Continuăm să monitorizăm această situație în toate aspectele ei și sunt sigur că sunteți de acord cu această abordare. Uh, doresc să menținem dialogul și uh, apreciez rolul Parlamentului pentru că păstrează pe ordinea de zi această chestiune importantă. Președinte, vă mulțumim. Domnule comisar, stimați eurodeputați, vreau să vă informez că